Good morning, colleague. Bună dimineața, dragi colegi! Bine v-ați reîntors! Sper că ați petrecut o vacanță plăcută! Știu că sala aceasta e puțin altfel decât sala noastră obișnuită. Sper că veți avea răbdare până când mi întorc gâtul în toate părțile când vom vota astăzi ca să văd tot. În primul rând vreau să vă întreb, vreți să adoptăm ordinea de zi, vă convine? Dacă da, haideți să trecem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din 8-9 iulie. Toată lumea de acord? Vă mulțumesc! Haideți să trecem acum la uh, prioritățile pentru bugetul general 2014. Știu că doamna Duron vrea un minut să ne facă o prezentare înainte de vot, deci aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte. Am avut un termen destul de scurt pentru realizarea acestui raport, însă cu susținerea tuturor și împreună cu Comisia Tran am reușit la trei amendamente, să ajungem la trei amendamente de compromis. Compromisul 1 dorește să completeze bugetul Agenției Maritime pentru ca aceasta să poată să-și îndeplinească noua misiune de combatere a poluării, mai ales pentru uh, nave și instalații petroliere și de gaz. Al doilea amendament se referă la ERA și are remenirea de a consolida ERA înainte de cel de-al patrulea pachet feroviar și în cele din urmă nu am uitat nici turismul pentru că acești actori din acest sector sunt vizați de mai multe propuneri de amendament reunite sub forma compromisului 3. Deci cred că munca depusă ne va permite să ajungem ușor la o poziție comună și foarte puternică privind bugetul pentru 2014 în domeniul transportului. Deci, amendamentele de compromis se referă la sectorul maritim, agenția feroviară și turism. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Văd că nu aveți întrebări, deci dacă toată lumea e de acord, haideți să trecem la vot. Haideți să facem mai întâi o verificare. Yeah, can I just remind you as well? Nu uitați, Veți vedea rezultatele fiecare pe ecranul său pentru că nu avem un monitor aici în spate. Deci s-a deschis votul pentru verificare. Everybody votes. Toată lumea a votat. Ok. Foarte bine. S-a închis votul. Sistemul funcționează, nu am depășit cotele la niciun grup, deci putem să mergem mai departe. Mai întâi votăm amendamentul 6651 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6657 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, 6633, o să încerc să nu mai spun cei doi de 6 la început, pentru că am dinți puși. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 00 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 03 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 04 și 34 identice pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele două sunt caduce. Haideți să trecem la 06 și 29 identice pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 07 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 08 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, la 16 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 14 pentru 20 împotrivă se respinge. 17 pentru împotrivă abțineri se respinge. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 50 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 25 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, 25 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 31 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă, 18 și 23 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 01 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Now go on to the amendments to the draft opinion. Trecem acum la amendamentele la proiectul de aviz, începând cu 1 pentru,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 Împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 caduc și 21, 22 și 23, deci trecem la 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25, avem aici un vot pe părți. Partea întâi până la e-cars, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm partea a doua de la 25, vă rog. S-a deschis votul. Everybody vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. And that's adopt. Și se adoptă. Trecem la 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, Împotrivă. Crezine, numai grupul tău a votat pentru, dar eu verific cu plăcere. 29 al doamnei Țicău pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votul final, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 30 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Felicitări și mulțumiri doamnei Durand. Mai departe avem un vot privind monitorizarea privind delegarea competențelor legislative. E vorba de un raport comun de la raportorii noștri specialiști în politologie și începem cu amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 31 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă felicitări domnului El Cadraui și domnului Kun. Aici se încheie sesiunea noastră de votare. Mai departe, avem amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere. Prezentarea proiectului de raport, doamna raportoare, este doamna Meisner. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Brian. Und... Da, mulțumesc foarte mult, Brian, dragi colege și colegi, știu că politica maritimă e una destul de neobișnuită pentru mulți dintre colegii care se ocupă mai degrabă de politica căilor feroviare, dar este o politică foarte importantă pentru noi, pentru viitor. Trebuie să ne gândim că uh, Uniunea Europeană deține uh, de șapte ori uh, mai, o suprafață mai mare, de șapte ori decât suprafața costieră de care dispune Statele Unite. Și uh, această suprafață este una care joacă un rol important în ceea ce privește activitățile desfășurate. 90% din uh, activitatea comercială, dintre schimburile comerciale, se desfășoară pe uh, căile maritime, iar uh, acest volum de schimburi va crește în viitor, se desfășoară în continuare activități tradiționale de pescuit și există tot mai multe activități de explorare offshore ale petrolului și gazului. Există, de asemenea, activități de exploatare ale diferitelor substanțe care se găsesc în uh, mare, se amplasează la ora actuală infrastructuri de cabluri, um, Există planuri pentru viitor, există diferite produse pentru medicină, pentru farmacie care vin din mare. Iată de ce este foarte important să ne ocupăm de politica maritimă. În 2007, Uniunea a elaborat politica integrată maritimă. Toate statele membre au spus că e un punct important. Trebuie să ne gândim la toate ocupațiile care au de-a face cu marea și cum le putem coordona în mod rațional. Ehm, e vorba de bazine maritime precum Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră, dar e vorba și de interacțiuni între diferitele ramuri economice, dar și interacțiuni între diferitele țări învecinate. Iată de ce există această politică încă din 2007. Și încă din 2007 am uh, început să ne gândim ce facem, în ce zonă maritimă avem nevoie de o amenajare a spațiului maritim. În cadrul acestei comisii ne-am ocupat constant de acest subiect în ultimii patru ani. În 2010 am elaborat eu un raport referitor la politica maritimă integrată, apoi colegul Cumuțacos a făcut un raport de natură legislativă. Acum, politica maritimă integrată face parte uh, din politica europeană, este o parte esențială și trebuie să sprijinim această politică să se afirme. În uh, anul trecut, uh, colegul Daneli s-a făcut uh, un raport referitor la creșterea albastră, un punct important pentru că reprezintă pilonul maritim al strategiei Europa 2020. Știți că ne facem cu toții griji pentru viitorul Europei, pentru generarea uh, unui număr suficient de locuri de muncă și tocmai această creștere albastră joacă un rol important aici. Vă spuneam, 40% din PIB-ul Uniunii este obținut în domeniul maritim. Acum, ca o consecință firească, vine această propunere pentru amenajarea spațiului maritim și gestionarea um, zonelor de coaste. Această politică este una tridimensională. Știu că sună ciudat, dar dați-mi voie să continui. Nu e vorba doar de suprafața mării, ci intrăm aici și în adâncime. Vorbim de caracteristicile specifice ale activităților care ar putea să se desfășoare în spațiul maritim și am făcut trimitere la acestea în raportul meu. Vorbim de pildă de instalațiile uh, offshore, care ar putea să fie, cultiva- să fie combinate cu acvacultură. Există așadar diferite posibilități pe care am putea să le luăm în calcul aici. Salut acest raport, după părerea mea vine destul de târziu, doream de ceva vreme ca acesta să ne fie prezentat, dar în sfârșit e pe masă și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a încununa cu succes acest raport. Iată de ce cred că merită să beneficieze de sprijinul nostru de plin. Am făcut câteva modificări, am venit cu câteva amendamente. Comisia spune că amenajarea teritoriului ține de competența statelor membre, însă amenajarea spațiului maritim are nevoie de un cadru european. Trebuie totuși uh, să avem grijă să respectăm competențele uh, statelor membre. Iată de ce propun o directivă cadru aici. Pentru că acolo unde există deja amenajarea spațiului maritim de succes, nu trebuie să venim neapărat cu modificări. Eu, de pildă, vin din Germania și aici uh, avem în Marea Vacă, în o zonă de interes ecologic unică, um, o zonă protejată, dar în larg există instalații offshore care coexistă așadar cu această zonă protejată. Totul ține așadar de o interacțiune între uh, mare și uscat ci integrarea acestei uh, interacțiuni în amenajarea spațiului maritim. Comisia a spus că toate statele membre trebuie să uh, ia în calcul amenajarea spațiului maritim, conform unor anumite criterii, și să um, încerce în viitor, de asemenea, să uh, aplice un management integrat al zonelor costiere. Și eu am venit cu câteva modificări pentru ca acele state membre care deja uh, fac lucrurile cum trebuie să nu trebuiască să facă modificări. Nici comisia nu dorește acest lucru. O altă modificare, poate mai degrabă o clarificare, am spus că acele state membre care nu au zone de coastă sunt cinci state membre, nu trebuie să facă nimic. Austria, de pildă, nu are zone de coastă, iată de ce ne întrebăm dacă într-adevăr trebuie să aplice o politică de amenajare a spațiului maritim. Cred că nu trebuie să promovăm astfel de idei care oricum n-ar fi în favoarea Europei. Am mai uh, făcut câteva modificări la articolul 5, îmi cer scuze, spune raportarea la articolul 7, unde se vorbește de ce intră în cadrul amenajării spațiului maritim. Am vorbit de exploatarea materiilor prime, de turism, cele două aspecte lipseau și cred că trebuie să punem accentul pe aceste două dimensiuni, tocmai când vorbim de creșterea albastră. În plus, am subliniat că nu e vorba de o listă exhaustivă. Uh, fiecare stat membru are anumite ramuri ale economiei maritime pe care dorește să le uh, promoveze. Iată de ce cred că anumite decizii trebuie luate la fața locului. La articolul 5 am uh, modificat, uh, am făcut niște modificări importante din punct de vedere ale transportului maritim. Aici se lăsa impresia că Bruxelles dorea să uh, hotărască care sunt căile navigabile pe unde ar trebui să circule navele și statele membre nu doreau acest lucru. Iată de ce am venit cu o clarificare aici. În plus, din uh, punctul de vedere al calendarului, propunerea este una foarte ambițioasă. Eu uh, sprijin ideea de a introduce pe uh, termen mediu sau lung o politică a amenajării spațiului maritim, dar cred că statele membre au nevoie de mai mult timp. Trebuie să ținem cont de competențele statelor membre. De asemenea, se vorbea de clauza de subsidiaritate. Știm că aici, de multe ori, statele membre trag semnalul de alarmă când se spune că Comisia ar organiza totul. E o politică pentru amenajarea spațiului maritim, dar ar trebui să existe un cadru în acest sens. Iată, um, aștept părerile dumneavoastră. Până acum a avut un schimb ronic cu uh, raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem la raportorii din umbră, domnul Cun, pentru PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegei gazina Meissner. A făcut o treabă excelentă. E o contribuție foarte realistă legată de ce se întâmplă în practică. Um, acest raport e disponibil deja din iunie toți cei care au discutat cu reprezentanții guvernelor lor sau guvernelor regionale consideră că e um, un aspect uh, pozitiv în favoarea uh, mărilor noastre și uh, trebuie într-adevăr să vorbim despre gestionarea zonelor de coastă și uh, despre activitățile transfrontaliere, fie că e vorba de exploatarea materiilor prime, uh, directiva uh, privind transportul maritim, iarăși. Există anumite puncte bune care există deja și pe care nu trebuie să le modificăm. Și Găzina mai ne răspuns deja acest lucru. Eh, tot ce se face nou, tocmai de pildă în ce privește eh, instalațiile offshore, trebuie introduse eh, ceea ce privește transportul de energie, iarăși trebuie să ne punem de acord. Nu dorim o deteriorare suplimentară a zonelor naturale, ci am putea considera că, de pildă Marea Nordului sau Marea Baltică, acolo unde există deja instalații offshore, ar putea să se uh, creeze niște coridoare specifice pentru transportul uh, um, energiei. Iată de ce cred că e un raport foarte important. Și în ceea ce privește dimensiunea turismului, că aceasta a fost inclusă, în ceea ce privește pescuitul, uh, E foarte important ca zonele de pescuit să fie clar definite. Comisia ENVI este de asemenea competentă pe fond în multe domenii și uh, trebuie să ne asigurăm că nu um, lăsăm, uh, nu generăm prea multe conflicte aici. Iată, trebuie să ținem cont și de uh, programe precum uh, Natura 2000, dar să nu uităm că avem nevoie și de creștere în Europa, așa cum uh, spunea trebuie să exploatăm resursele noastre fără a le irosi, așa cum spunea și Gesine Meissner. În plus, uh, aș dori să subliniez că trebuie să elaborăm un uh, plan european al uh, amenajării spațiului maritim. Tot ce ține de planificare, tot ce poate fi de folos din punct de vedere economic, tot ce este așadar de interes public, uh, trebuie discutat. Nu Dorim așadar un nivel suplimentar de planificare, dar în rest suntem de acord cu cele spuse de Gezin Meissner și uh, vom veni cu amendamente până săptămâna viitoare. Mulțumesc. Domnul Danelis, pentru ieșide. Mulțumesc, domnule președinte. E bine să subliniem că această inițiativă nu e un lucru la care s-au gândit din nimic instituțiile europene. E o nevoie care există concret și care a fost avută în vedere. Există multe situații în care regiuni europene nu pot să își planifice lucrurile datorită conotațiilor transfrontaliere. Prin urmare, evident că este nevoie de o poziție, de o, gestionare de ansamblu comună în ceea ce privește zonele maritime. Posibilitățile sunt foarte mari, dar nu le vom putea exploata dacă nu avem aceste MSP, planificarea spațială mari, spațiului maritim. Și un aspect foarte relevant care reiese de aici ce se întâmplă în cazul uh, inițiativelor MSP și cu managementul zonelor de coastă, managementul integrat al zonelor de coastă, care deja a început să fie aplicat în anumite zone și regiuni, din această perspectivă este clar că directiva cadru și voința politică reprezintă niște adevăruri concrete. Toate statele membre și toate regiunile implicate sunt foarte interesate să își uh, introducă prioritățile în acest cadru, astfel încât, într-un final, să avem o abordare integrată a amenajării spațiului maritim. Asta este până la urmă ideea cheie, după părerea mea. Și un alt aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este că dacă nu reglementăm activitățile economice care se desfășoară în regiunile maritime și în zonele de coastă ale Europei, deci dacă nu facem acest lucru, înseamnă că nu am avut în vedere principalul aspect și anume calitatea spațiului maritim. Vreau să o felicit pe doamna Meister pe acest raport. Este unul foarte clar, cuprinzător și cuprinde o serie de definiții și acoperă o serie de lipsuri care existau până acum. La obiective, la articolul 5, raportorul, raportarea menționează utilizarea multiplă a spațiului maritim, lucru destul de logic, dat fiind că avem în vedere o abordare dinamică a mediului spațiului maritim, spațiu care poate fi folosit pentru diferite tipuri de activități. La 6 vorbește despre flexibilitatea la nivelul uh, planificării. Există principii care trebuie să fie introduse în planificarea specială, în amenajarea specială. Trebuie avut în vedere aspectele economice ale unei zone care uh, trebuie să fie înglobate, integrate în amenazarea spațiului maritim comun. Termenul limită pentru elaborarea planurilor maritime este de patru ani, o propunere mai logică, mai clară, fiindcă aceasta ar permite statelor membre să se alinieze la aceste cerințe. Statele membre UE trebuie să colaboreze, având în vedere că Exercițiul acesta va fi unul dificil, care va necesita foarte mult timp, probabil vor avea nevoie chiar de mai mult de patru ani. În ceea ce privește cooperarea între statele membre învecinate, atunci când avem de-a face cu gestionarea transfrontalieră a spațiului maritim și uh, când trebuie să existe o viziune comună pentru spațiul maritim, Colega noastră vrea să se asigure că există consecvență și coordonare în toate aceste activități foarte important, fiindcă asta permite tuturor zonelor implicate să-și definească pozițiile comune și să lucreze eficient cu, împreună cu Comisia. Și, în încheiere, câteva adăugiri uh, referitor la accesul public la spațiul maritim. La articolul 5, acolo unde sunt stabilite niște obiective, și la articolul 9, unde se vorbește despre directiva privind uh, amenajarea spațiului maritim, o să uh, propun niște amendamente. Mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată felicitări doamnei raportor și sper să putem continua să lucrăm la fel de bine împreună. Mulțumesc pentru vers, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim, doamne Meissner. Da, pe ansamblu și eu zic că avem de-a face cu un raport bun, cu un început bun Există câteva aspecte pe care eu aș vrea să le menționez pentru că cred că ar trebui să fie mai detaliate în raport și anume turismul durabil și rolul pe care îl poate avea în spațiul maritim și de asemenea să menționăm și efectele schimbărilor climatice. Acesta are un impact mare asupra zonelor de coastă și calității apei și nu trebuie să îl scăpăm din vedere. Aceste două elemente după părerea mea, trebuie să fie puțin mai detaliate în raport. Un alt domeniu relevant este cel al creșterii albastre și uh, al dezvoltării durabile. Raportul trebuie să găsească o cale de a explica într-un fel că un spațiu maritim sănătos uh, nu este uh, un element care trebuie să facă parte dintr-un grup de alte elemente, ci este un domeniu global care permite existența unei dezvoltări cu adevărat durabile. Dacă reducem Uh, calitatea spațiului maritim, omorâm totul din start și pierdem o, un, un bun cu adevărat important. Deci trebuie să ne asigurăm că spațiul respectiv este planificat, trebuie să uh, facem o bună amenajare a spațiului maritim și asta pentru a avea politici coerente. Și în acest sens trebuie să ne asigurăm că nu distrugem bunul acesta pe care până la urmă vrem să-l valorificăm. Deci trebuie să avem în vedere această perspectivă. Sigur că sunt foarte interesat de discuțiile care urmează, o să avem și noi amendamente, dar lucrurile, a zice, sunt destul de bune. Mulțumesc, doamna Foster, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei Meister. Peter Van Dolen n-a putut să fie aici în această dimineață, așa că o să citesc câteva dintre punctele sale, câteva dintre observațiile sale. Începe prin a-i mulțumi doamnei Meister pentru eforturile făcute. Uh, propunerea comisiei um, are câteva chestiuni care țin de temeiul juridic, articolele care țin de managementul zonelor de coastă, care nu ar trebui să fie așa de dur și um, subliniază că poziția raportare este una mult mai bună în acest sens decât cea a Comisiei. Aș vrea de asemenea să uh, intru puțin în detalii aici eu personal, având în vedere că vin dintr-o țară care este o insulă, practic, și avem mai multe zone de coastă decât orice alt stat european, din uh, punctul de vedere al Regatului Unit, considerăm că în orice zonă de coastă vorbim, statele membre trebuie să aibă propriile lor strategii de planificare și amenajare a spațiului maritim. Noi sigur că facem acest lucru în Regatul Unit. Parlamentul britanic este cel care ia hotărâri în acest sens, deci există deja norme și reguli care au fost stabilite prin sistemul parlamentar britanic și sunt sigură că asta e valabil și în cazul altor state. În acest caz, deci, Preocuparea principală nu este că statele membre trebuie să planifice, evident acest lucru trebuie să se întâmple și se întâmplă, dar există state membre care par să nu vrea să facă nimic, să nu aibă astfel de planuri. Și noi credem că propunerea este prea strictă, prea limitativă. Sigur că suntem și noi de acord să existe un fel de cadru pentru aceste activități, dar nu credem că e nevoie să legiferăm așa de strict. E un domeniu foarte larg și foarte complex în același timp. Sugestia noastră ar fi, deci, ca în loc să privim uh, o abordare așa de strictă din partea Comisiei, aceasta să se adreseze statelor membre care n-au niciun fel de planuri sau politici pentru spațiul maritim și să le întrebe ce intenționează să facă. Noi, sigur că nu suntem interesați să duplicăm uh, eforturile și să venim cu supra reglementări într-un domeniu, având în vedere că noi avem niște norme de uh, amenajare și planificare foarte bune în Regatul Unit și, cum am spus, cred că e valabil acest lucru și pentru alte state membre. Prin urmare, există această problemă care ține de luarea deciziilor de către statele membre în acest domeniu. Asta vrem să se întâmple și sigur că nu avem nimic împotriva unei bune și solide cooperări. Doamna Meissner, evident, a făcut mari eforturi pentru a echilibra puțin abordarea, dar data viitoare când ne întâlnim, aș vrea să invit Comisia să ni se alăture din nou și să ne spună exact care sunt țările și în ce număr au uh, proceduri adecvate în vigoare uh, și să ne spună, fără să dea neapărat nume uh, sau poate să dea, care sunt țările care nu fac nimic în acest domeniu. Cred că lucrurile sunt destul de clare. Există unele articole care ne preocupă, dar per ansamblu asta este poziția ECR. Încă o dată îi mulțumesc domnule Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că domnul Imbrasas este raportor din umbră. Nu știu dacă vreți să spuneți ceva. În numele GUE sau nu? Bun, văd că nu. Domnul Kramer, Michael. Da, doresc și eu să mulțumesc raportoarei. Sigur că este foarte bine să avem o politică maritimă europeană, însă dacă mă uit la țara mea, și mi se pare că așa în toate țările membre, mi se pare că nu avem nici măcar competențe naționale în domeniul maritim în statele membre. În Germania, pentru coastele maritime este responsabil Ministerul de Externe, Ministerul de Interne din cauza contrabandei, Ministerul de Transport din cauza transportului, Ministerul Mediului și așa mai departe. Mă uit uh, la statele federale care își controlează um, zonele de coastă și ele au acolo ministere diferite. Înseamnă că șapte-opt ministere se suprapun. Asta uh, durează mult, costă mult și nu dă rezultate. Uh, în Germania se discută de vreo 20-30 de ani, dar fără niciun rezultat. Primul, pat, ar, primul pas ar fi să cerem statelor să-și uh, coordoneze uh, politica ca să uh, scăpăm de toate aceste prostii. Ar trebui competențe unitare, dar apoi, în cele 23 de state membre care au coaste, uh, vom face un pas mult mai mare înainte printr-o cooperare europeană. E nevoie aici de coordonare, pentru că eu cred că e foarte frumos să facem așa un raport, însă, uh, deși sunt optimist, cred că noi nu vom apuca să vedem realizarea în practică a acestor idei. No other member down. Um... Nu cred că mai este vreun membru care să dorească să intervină. Am și eu câteva cuvinte de spus. Vreau să-i mulțumesc raportoarei. Uh, am analizat acest text și a reieșit clar că există o uh, împărțire pe nord și sud în Uniunea Europeană. Există țările din nord care cel puțin au început uh, să se angajeze în eforturi de amenajare a spațiului maritim și țările din sud tind să fie cele care par să nu fi început încă nimic în acest sens. Raportul, prin urmare, aș zice că a sosit la momentul potrivit și este unul foarte util. Sunt de acord cu Michael cu cele spuse. Într-adevăr, când um, analizăm zonele de coastă și managementul zonelor de coastă, vedem că acesta se face în anumite domenii ale industriei statele membre, ceea ce arată că nici chiar în interiorul statelor membre nu există o abordare comună. Știm că noi, în Regatul Unit, avem o agenție care se ocupă de managementul uh, local al zonelor de coastă, dar cred că nici aici abordarea nu este total integrată. De asemenea, sugestia ca toate aceste lucruri să intre în vigoare la trei ani după încheierea acordului este cel puțin, eufemistic vorbind, destul de ambițioasă. Chiar și uh, propunerea de patru ani a lui Gezin uh, e ambițioasă, chiar dacă poate reprezenta un bun punct de plecare. Rămâne încă să ne mai gândim la asta. Însă, Există niște aspecte pe care nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu cei care au spus, bun, haideți să avem o abordare integrată a managementului și a menajării spațiului maritim, dar să nu includem și um, uscatul fiindcă asta ar însemna planificare urbană. Dar cum să planifici, cum să gestionezi zonele de coastă dacă nu uh, inclus și zonele teritoriale, pentru că există o continuitate între acestea și unde stabilim când se termină o plajă, o coastă și începe zona urbană. Sunt de acord, deci, cu Comisia și cu raportarea și nu cu statele membre care cer acest lucru. Deși înțeleg că asta se face din perspectiva competențelor, această propunere. E foarte important să analizăm oricum. Doamna Foster a menționat uh, situația Regatului Unit ca uh, insulă care are zone de coastă foarte întinse. Evident, la nivel uh, regional avem uh, o zonă de coastă, un spațiu costier care trebuie să fie protejat din perspectiva protecției mediului și așa mai departe. Asta e clar și pentru doamna Fostă și pentru mine. Și de asta mă interesează așa de tare acest raport. E un bun punct de pornire și, într-adevăr, uh, vom avea uh, mult de negociat cu Consiliul în acest sens. Și orice poziție de la care pornim trebuie să fie una dură, uh, fermă. Sunt de acord. Doamna Montezi, din partea Digimar, v-am pronunțat corect numele? Aveți cuvântul. Pentru început, poate ne spuneți de ce credeți că e realizabil acest termen de trei ani, că asta pare să reiasă din partea statelor membre ca dorință. Mulțumesc că nu o să intervin pe această chestiune. Aș vrea să încep prin a o felicita pe doamna Meisner pentru eforturile pe care le-a făcut pentru pregătirea acestui raport într-un termen așa de scurt. Comisia salută uh, raportul care Uh, sprijină de altfel intenția comisiei și abordarea dată de comisie. Raportul conține o serie de sugestii interesante și utile în ceea ce privește procesul legislativ și asta este un lucru pe care din nou îl apreciem. Per ansamblu, prin urmare, putem fi de acord cu intenția și cu uh, justificarea amendamentelor propuse dacă e să menționez câteva aspecte specifice, și în discuția reieși de altfel importanța unei abordări flexibile. Sigur, Comisia este de acord cu privire la importanța flexibilității. Statele membre trebuie să aibă marjă de acțiune Sper că este clar acest lucru. Statele membre își păstrează întreaga responsabilitate și competențe în ceea ce privește conținutul strategiei pentru spațiul maritim și în ceea ce privește procesul. S-au făcut câteva sugestii cu privire la definiții, ideea fiind să propunem definiții uh, suplimentare cu privire la amenajarea spațiului maritim și a strategiilor pentru managementul integrat al zonelor de coastă. Foarte utile sugestii. Mă bucur să vă spun că suntem de acord că statele membre trebuie să rămână responsabile de conținutul planului și al strategiilor relevante. Vreau să subliniez acest lucru, așa cum vreau să subliniez încă o dată că nu există nici o intenție ca Uniunea Europeană să își asume rolul de a microgestiona procesul de amanajare a spațiului maritim sau managementul zonelor de coastă. Am spus acest lucru în considerentul 12 pentru ca lucrurile să fie clare și vreau să folosesc ocazia pentru a sublinia acest aspect, având în vedere că am auzit câteva comentarii din care reșa că nu s-a înțeles foarte clar. În ceea ce privește managementul integrat al zonelor costiere, având în vedere conținutul pe care trebuie să-l aplicăm din perspectiva directivei, salutăm ideea amendamentelor propuse de uh, doamna Meissner. De asemenea, suntem de părere că o dispoziție clară cu privire la uh, rezultatul managementului integrat al zonelor costiere, de exemplu, o, o strategie clară ar fi de preferat. Așa că ne păstrăm poziția cu privire la faptul că ar trebui să existe o listă de activități și utilizări de la articolul 8, cum se vede la articolul 8. Dar, sigur, apreciem foarte mult amendamentele pe acest uh, articol care permit să găsim o soluție la discuția privind managementul integrat al zonelor costiere. Un element cheie al propunerii este garantarea unei abordări integrate și în ceea ce privește uh, interacțiunea uh, spațiu maritim spațiu terestru. Apreciem faptul că acest lucru a fost uh, uh luat în vedere în amendamentele propuse la articolul 8 Sigur că nu se urmărește reducerea importanței conectivității dintre spațiul maritim și spațiul terestru. Este important să le păstrăm conectate. Un alt aspect important al propunerii este prevederea cooperării transfrontaliere, care, după părerea noastră, este o condiție de bază pentru creștere și pentru sănătatea ecologică a bazinelor maritime, așa cum a fost pus aici deja. Suntem hotărâți să acordăm importanță cooperării, nu doar um, cu rol consultativ. Suntem de acord că trebuie să fie, existe o cooperare consolidată între statele membre, să existe o consultare uh, cu factori interesați, dar trebuie să existe consultări și cooperare între autorități, statele membre și toți factorii implicați. Astea sunt niște elemente foarte importante. În ceea ce privește comentariile doamne Foster, dacă îmi dați voie, vreau să folosesc ocazia pentru a sublinia încă o dată că în propunerea noastră n-am intenționat să duplicăm în niciun fel eforturile. După părerea noastră, acest lucru reiese foarte clar din articolul 4, unde am spus că pentru a pregăti eh, planurile speciale privind amenajarea spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor de coasă, statele membre pot include sau pot să spornească de la mecanismele deja existente. Deci când există un stat membru cu legislație deja în vigoare în acest domeniu, nu intenționăm să modificăm legislația, ci să construim pornind de la aceasta. Deci intenția este clară că nu se dorește niciun fel de duplicare a prevederilor pentru cazurile în care statele membre au deja în vigoare sisteme care gestionează acest lucru. Și în încheiere, per ansamblu, avem o abordare pozitivă a raportului și uh, asupra amendamentelor. Sigur, suntem gata să solicităm uh, clarificări Poate să venim cu niște sugestii de reformulare, dar uh, per ansamblu avem o abordare pozitivă a raportului și amendamentelor și sigur dați-mi voie să cer comisiei să uh, treacă foarte repede la discuții și astfel uh, vor putea continua uh, negocierile cu Consiliul pe un subiect așa de important, vom putea începe trialogul și poate putem ajunge și la adoptarea propunerii înainte de finele mandatului actual al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maisna, dacă vreți să adăugați ceva. Da, am câteva observații. În linii mari, într-adevăr, uh, se pare că e clar, dacă este la scurt pe Brian Simpson sau pe domnul Kramer, că statele membre uh, nu doresc să se intervine în competențele statelor membre. Germania, de altfel, e un maestru al uh, federalismului. E clar că nu putem să reglementăm totul în Europa, dar, uh, într-adevăr, dacă statele membre ar reuși să interacționeze, să facă mai multe schimburi între ele, atunci, într-adevăr, um, ar exista această politică integrată de care vorbim de șase ani. Există această zi internațională Um, a mărilor. Acolo se vorbește de strategia Mării Mediterane, de pildă strategia Mării Baltice. Există diverse strategii, există diverse abordări, însă statele membre nu sunt întotdeauna disponibile și știm cu toții acest lucru. Și știu că multă lume s-a revoltat în fața ideii introducerii unui cadru european. Și tocmai aceasta este ideea. E prima dată când în uh, într o uh, directivă cadru, destul de flexibil, statele membre uh, sunt rugate să coopereze în anumite domenii, de pildă în ceea ce privește amenajarea spațiului maritim. Deoarece pescuitul uh, nu cunoaște frontierele, navele circulă peste tot, iată de ce este foarte important să existe un cadru. Și, uh, într-adevăr, cum spunea colega Foster, nu se uh, dorește duplicare, dar anumite state membre nu uh, au reușit să atingă tot ce și-au propus. Uh, de pildă chiar în uh, Germania, însă nu totul e reglementat perfect. Funcționează uh, respectând diversitatea ecologică care există acolo, diversitatea biologică, și e un model pe care am putea să-l propunem celorlalte state membre să facă ceva asemănător. Am putea spune că, de pildă, totul depinde de statele membre. În nordul Europei, politica maritimă funcționează mai bine. Iată de ce uh, trebuie inevitabil să venim să încurajăm statele membre să compenseze acolo unde nu uh, fac progrese. Și trebuie să facem acest lucru într-un cadru legislativ flexibil, trebuie să fie flexibil pentru că în caz contrar nu reușim uh, să facem nimic cu statele membre care țin la competențele lor. Este important totuși să dăm un exemplu la nivel european. Iată în linii mari observațiile mele și în ceea ce privește comentariul colegului uh, Chris Taylor, da, principiul uh, politicii maritime integrate este important. Avem nevoie de cooperare, tocmai când vine vorba de aceste zone delicate pe care le avem. Trebuie să facem ceva mai mult dacă vrem să dispunem de aceste resurse și în viitor. De pildă vorbim de exploatarea resurselor uh, offshore, și de luarea unor măsuri pentru a combate poluarea, îndeosebit zonele insulare, trebuie să luăm mai multe măsuri pentru ca toate resursele maritime pe care dorim să le avem și în viitor să continue să existe pentru că, în caz contrar, o dăm în bară și nimeni nu dorește acest lucru. Iată de ce trebuie să ținem cont de acest aspect ecologic. Și vă mulțumesc, bineînțeles, dragi colegi, pentru observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, Ghezine. Voiam să vă amintesc că este un raport la care Comisia TRAN este comisia competentă în fond, însă, conform articolului 49, îl realizăm în cooperare cu Comisia ENVI. Termenul de depunere a amendamentelor este 10 septembrie la ora 12. Sperăm să votăm în Comisia TRAN în 5 noiembrie, însă termenul de depunere a amendamentelor este 10 septembrie. Nu am date pentru uh, ce se întâmplă la Envi și la PEș, pentru care emite un aviz, însă la noi data e 10 septembrie. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi este Uh, o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în Uniunea Europeană. Raportor pentru avizie, domnul Dantin. Aveți cuvânt. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Piața comerțului electronic este în plină expansiune. Este o piață care creează noi locuri de muncă și inovează constant. Dar nu se poate vorbi despre o piață europeană. Doar 9% dintre consumatori și 18% dintre comercianți utilizează comerțul electronic transfrontalier în Europa. Sectorul livrărilor trebuie ameliorat dacă dorim să depășim situația celor 28 de piețe închise din Europa. Calitatea serviciilor de livrare este principala garanție de reușită a comerțului electronic. Un pachet cumpărat pe internet, dacă nu este livrat bine sau la timp, îi va face pe client să nu mai revină. Iar serviciile de livrare se adaptează deja la, serviciu, la comerțul electronic. Câteva aspecte. În primul rând, în sectorul poștal există o mare fragmentare. Rețelele nu sunt intercorelate. Înțeleg preocupările legate de acest sector, pentru că operatorii fiind concurenți nu pot să coopereze întotdeauna, însă constat astăzi că serviciile poștale europene nu sunt interoperabile, așa cum ne-am aștepta. Calitatea serviciilor este deci afectată, iar prețurile livrărilor transfrontaliere sunt uneori netransparente. În acest context, în primul rând, au de suferit IMM-urile. Acestea reprezintă totuși majoritatea actorilor din acest sector în Europa. Acestea Uh, reacționează creându-și depozite, ar trebui să reacționeze creându-și depozite în statele țintă, așa cum fac marile întreprinderi din acest sector. IMM-urile însă nu pot să o facă din lipsă de fonduri și de aceea sunt dependente. Am avea nevoie de o piață europeană puternică a comerțului electronic cu oferte variate. Numai așa se va putea merge înainte. Normele de etichetare și de trasabilitate a coletelor ar trebui să fie unificate în Europa, garantându-se astfel o mai bună interoperabilitate între serviciile poștale și o scădere a costurilor de livrare la nivel european și o uh, simplificare a circulației coletelor. Există uh, inițiative ca IPC în acest sens pe care Comisia ar trebui să le urmărească. Și aș avea o, o remarcă privind directiva poștală care uh, este în discuție. Mi se pare că este acum prea devreme ca să legiferăm în domeniul livrărilor, în sectorul comerțului electronic, uh, dat fiindcă directiva nu este încă gata, pentru că piața nu s-a maturizat. Un alt punct slab este concurența prea mică în sectorul livrărilor transfrontaliere. Și mă gândesc mai ales la ofertele operatorilor alternativi, adică alții decât operatorii poștali istorici, care nu sunt bine cunoscuți de actorii din sectorul comerțului electronic. Ar trebui ca oferta lor de servicii să fie mai clară, ar trebui să se creeze platforme care să permită tuturor actorilor să își înscrie acolo ofertele de livrare. Mă întreb dacă s-ar putea. Procedura uh, nu mi-a permis să integrez toate punctele pe care doream să le trec în aviz și voi depune amendamente. Sectorul uh, poștal este unul care trebuie să beneficieze de pe urma concurenței, iar la nivel european trebuie să consolidăm serviciile poștale și să uh, facem asta prin grupul operatorilor de servicii poștale. Apoi, uh, în acest serviciu se fac mai presiuni din cauza termenelor scurte și a rentabilității. Apoi se multiplică livrările individuale și sunt foarte importante și emisiile în acest sector. În cele din urmă vreau să vă pun o întrebare. Cine trebuie să fie responsabil de uh, trimiterea unui pachet la consumatorul electronic? Indiferent de punctele slabe din sectorul livrării, uh, cel care alege cum să trimită uh, coletele este Uh, comerciantul, pentru că are și un contract cu consumatorul. Așadar, comerciantul este cel care este responsabil de calitatea informațiilor privind serviciile de livrare oferite pentru trimiterea comenzii. Trasabilitatea coletului în întregul lanț este nesatisfăcătoare pentru clientul care dorește să afle unde se află comanda sa. Trebuie ca clientul să nu se simtă uh, pierdut și să nu știe cui să se adreseze când are probleme cu o livrare. Sunt foarte importante, deci, atât calitatea serviciilor de livrare, cât și informațiile disponibile. Ar trebui ca pe site-urile de vânzare să existe astfel de uh, rubrici privind trasabilitatea și aș sugera Comisiei Europene să lucreze la etichetarea și livrarea specifică comerțului electronic cu standarde europene. Marca europeană și certificarea va stimula comercianții și va garanta consumatorilor fiabilitatea serviciilor de livrare. Iată ideile principale din proiectul meu de aviz. Trebuie să știți că m-am consultat cu actorii din sector, din domeniul livrării și al comerțului electronic. Pentru a se dezvolta uh, la maximum, acest sector are nevoie de o mai bună concurență, de o mai bună trasabilitate și de o mai multă claritate în ceea ce privește responsabilitatea implicată. Cred că este foarte important să se aplice corect legislația existentă, numai așa vom putea să beneficiem de consecințele pozitive ale comerțului electronic în Europa. Raportor la Comisia IMCO uh, este o persoană care se află pe aceeași lungime de undă cu mine. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dantin. Vreau, vreau să-l rog pe domnul Alcatraui să ia cuvântul numele SND. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că doamna Bernadette Vernio, care este raportor din umbră, nu a putut să fie prezentă astăzi și m-a rugat să o înlocuiesc. Sigur că dorim să-i mulțumim domnului raportor Michel Dantin, care a reușit să uh, analizeze toate aspectele acestui domeniu în spațiul limitat al avizului său. Îi susținem abordarea care se referă atât la calitatea cât și la competitivitatea serviciilor de livrare, la situația IMM-urilor din uh, comerțul electronic și, de asemenea, uh, faptul că dorește să clarifice uh, responsabilitatea la alineatul 3. Prin amendamente vom încerca să mergem și mai departe, mai ales în ceea ce privește aspectul B2B. Este vorba de uh, ce se întâmplă cu o comandă dacă primul colet trimis se pierde. Este un aspect foarte important pentru întreprinderi ca Amazon, Însă, IMM-urile nu pot ține pasul cu normele acestea. Normele de etichetare și trasabilitate comune mi se par o idee foarte bună. Poate că am putea avea în vedere uh, o abordare care să țină cont de serviciile poștale universale în acest domeniu. În ceea ce privește transparența privind ofertele tarifare, cred că se pot face multe îmbunătățiri aici. De exemplu, crearea unor centre specifice care să asigure o mediere în caz de probleme, mai ales la nivel transfrontalier. Astfel de centre ar fi uh, necesare, mai ales pentru că numărul operatorilor este în permanentă creștere. Cred că o revizuire a directivei poștale nu este neapărat ideală acum. Directiva ar trebui mai întâi să fie evaluată la modul aprofundat, nu ar trebui să încerce să se meargă neapărat mai departe în liberalizare numai din principiu, dacă rezultatele în ceea ce privește eficiența, competitivitatea și calitatea nu sunt la înălțime. În cele din urmă, o idee corelată ne pare rău că nu a fost evocat și aspectul social și credem că acesta va trebui să fie abordat, pentru că sectorul livrării de uh, colete este unul unde uh, se fac foarte multe abuzuri mai ales pentru că contractele sunt precare, iar lucrătorii independenți nu au un statut suficient de bun. Nu este admisibil pe plan social și nici nu contribuie la ameliorarea calității serviciilor. Va trebui să avem grijă să nu favorizăm uh, dezvoltarea nedemocratică a acestui uh, sector, punând accentul doar pe relația dintre consumator și întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner de la Liberali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Iată care este situația. Aici nu suntem decât o comisie responsabilă pentru un aviz. Comisia competentă în fond este IMCO, însă subiectul e foarte interesant și foarte legat de transport. Pe plan mondial este foarte important să se reglementeze astfel de subiecte. Eu fac parte dintr-o generație care își face cumpărăturile mai mult în magazin și mai puțin pe internet, însă mă gândesc că uh, fica mea e campioană mondială la comenzile pe internet, la comerț electronic și cred că e foarte important să urmărim acest domeniu. Chiar în cadrul uh, tratatului de liber schimb între UE și SUA, comerțul electronic joacă un rol foarte important dacă ne temem că Amazonul ar putea câștiga o parte de piață prea mare, ar trebui să ne gândim uh, la o soluție, pentru că e mai ales nociv pentru librăriile din uh, Europa. În fine, e important să găsim soluții și, după cum s-a mai spus, e foarte important să avem grijă ca IMM-urile să fie susținute și să aibă posibilitatea să se afirme pe această piață. Există un pericol foarte important uh, și anume să uh, pur și simplu să nu se facă față concurenței atunci când livrările sunt gratuite. E s-a încetățenit aici un mod de a comanda foarte pro-consumator, însă dacă nu se plătește nimic pentru livrare, uh, se ajunge și la uh, rezultate nocive. Știm că la Amazon sunt multe plângeri legate de condițiile de lucru precare și sigur că nu dorim așa ceva pentru întregul sector. E foarte importantă trasabilitatea, trebuie să se știe unde se află coletul, și de asemenea, în domeniul livrărilor e foarte importantă și responsabilitatea în caz de daune. Nu este un lucru simplu, nu e clar reglementat, deci e foarte important să uh, realizăm acest aviz pentru că e un subiect legat de transport, e vorba de livrări nu vreau să mai intru în detalii pentru că deja s-au spus multe de către raportor și de către colegul de la SND. Vom depune și noi câteva amendamente și cred că vom reuși să realizăm un aviz foarte rezonabil. Mulțumesc! De la Vers, doamna Lichtenberger, Eva. Putem Nu putem să vorbim despre acest subiect fără să ne referim la Amazon și fără să ne referim și la uh, timpul de livrare. Sunt doi uh, factori care joacă un rol foarte important. Să știți că aici sunt de aceeași părere cu domnul El Cadraui și anume aspectele sociale sunt foarte importante, mai ales dat fiind ce s-a întâmplat în ultimele luni la întreprinderi mari, de fapt ce s-a dezvăluit că se întâmplă. Nu putem să trecem cu vederea aceste aspecte și în acest domeniu apar foarte des joburi precare și dumping social. Deci când discutăm acest subiect trebuie să uh, nu uităm aceste subiecte. Dată fiind situația actuală a pieței, constatăm similarități cu uh, situația șoferilor de camion, care lucrează pe, pe, uh, pentru întreprinderi foarte mari, care sunt sub presiunea concurenței și oferă locuri de muncă foarte precare. Și întreprinderile mici aici aproape că nu mai reușesc să se afirme pe piață. Deci actorii se confruntă cu o situație în care piața are o structură negativă, în mod fatal. Asta în ceea ce privește condițiile de muncă și, de asemenea, în ceea ce privește și siguranța și respectarea standardelor în uh, serviciile de livrare. După părerea mea, acest subiect este unul foarte important în discuția noastră. Apoi, în ceea ce privește calitatea, și aici avem o mare problemă. Atunci când un pachet nu este livrat, în primul rând, nu este clar a cui este responsabilitatea. În comerțul electronic uh, sunt implicați uneori niște comercianți foarte dubioși care nu mai trimit pachetele, ci doar încasează banii. Și asta este problematic pentru cel care face comanda. Și deci, în acest punct, uh, trebuie să fim foarte atenți. Apoi, în ceea ce privește uh, comercianții autorizați, aici trebuie să fim foarte atenți uh, pentru că uneori se spune că liberalizarea pieței uh, le rezolvă pe toate, însă cred că am observat în mai multe cazuri că de obicei această teorie nu stă în picioare. În ceea ce privește timpurile de livrare, cred că și acestea sunt foarte importante, pentru că aici se fac presiuni foarte mari de către întreprinderile gigant din domeniul comerțului electronic. Și în cele din urmă, nu trebuie să uităm nici principiul uh, eliminării sau reducerii emisiilor de carbon din domeniul transporturilor. Pentru că dacă nu suntem atenți la detaliile acestor probleme, pierdem valoarea unui dosar care altfel ar fi foarte bun. Și uh, în niciun caz nu trebuie să uh, păstrăm aceste condiții de concurență neloială. Deci cred că aici va trebui să depunem câteva amendamente. Mulțumesc, domnul Kolicek. Děkuji, eh, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, membru la Comisia de Transport și în această calitate trebuie să vă spun că astăzi eu am întârziat pentru că la aeroportul din Praga a fost ceață, iar avionul meu nu a putut decola și uh, îmi pare rău. Însă, revenind acum la subiect și la întreprinderile mici din domeniul comerțului electronic. Aceste mici întreprinderi au nevoie de reguli clare. Avem o piață fragmentată, regulile diferă de la un stat membru la altul, iar liberalizarea nu este o soluție. Avem nevoie de armonizarea standardelor de bază. Am discutat despre acest lucru în cadrul ultimului mandat al Parlamentului și uh, ne-am străduit degeaba. Domnul Dantin vorbește despre certificare. E o idee foarte bună. Trasabilitatea coletelor uh, este un subiect care mi se pare mai puțin important în, uh, pentru comenzile mici, dar când există comenzi mari, uh, de ce să nu folosim un sistem ca Galileo dacă tot este disponibil? În orice caz, în cele mai multe cazuri, la comerțul electronic e vorba de pachete mici, de colete mici și deci nu e cazul să te utilizeze sisteme ca Galileo. Doamna Meissner a vorbit despre comerțul cu Statele Unite. Știu că se desfășoară comerț electronic foarte puternic și cu China și cu această țară nu avem niciun fel de acorduri și niciun fel de standarde comune. China se află la capătul lumii și momentan lucrurile merg destul de bine, dar nu știu ce se va întâmpla pe viitor și chestiunea responsabilității trebuie să fie soluționată, dar pe mine mă îngrijorează cel mai mult condițiile de lucru de pe piața livrării de colete. Există directive, există directive privind transportul specific, dar nu sunt convins că aceste reglementări sunt întotdeauna respectate. Până la urmă, chiar dacă regulile sunt respectate de uh, camioanele mari, de firmele de camioane mari, ce se întâmplă cu camionetele care au până la 3,5 tone? Cei care au astfel de uh, mașini lucrează 24 de ore pe zi în condiții îngrozitoare. Nu transportă multe, dar le transportă pe distanțe lungi și uh, pe o perioadă îndelungată. Sunt surprins că nu sunt mai multe accidente în care să fie implicate astfel de camionete. Trebuie să acționăm. Avem nevoie de o abordare standardizată, cel puțin în Uniunea Europeană, dar doresc să vă atrag atenția și asupra faptului că acest subiect nu ține doar de Uniunea Europeană, este un subiect global. Faptul că se desfășoară comerț electronic și cu China ne arată că pe viitor va avea loc comerț electronic și cu Bangladeshul, cu statele din Africa și din America Latina. Mulțumesc! Doamna Senalova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș avea doar câteva aspecte minore de menționat. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului pentru aviz. Acesta ne-a prezentat mai multe aspecte semnificative și sunt de acord cu faptul că pune accentul pe calitate, pe stabilirea prețurilor și pe transparență. Toate acestea sunt importante când vorbim despre povara administrativă și sunt de acord, aceasta este o mare problemă și o mare lovitură pentru întreprinderile mici și mijlocii. Sunt de acord cu uh, ce a spus colegul nostru în ceea ce privește identificarea responsabilității. Este necesar să existe definiții separate privind fiecare parte a responsabilității, operatorul, comerciantul și consumatorul. Etichetarea și trasabilitatea sunt și ele importante pe această piață fragmentată, după cum spunea domnul Kolicek. Sunt uh, persoane care ar dori ca noi să susținem interesele lucrătorilor și deci uh, cred că nu trebuie să lăsăm deoparte acest aspect. Un alt Uh, punct este eficiența, pentru că nu cred că este bine să circule camioane sau camionete pe jumătate goale prin Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pircăr! Mulțumesc, domnule președinte! Câteva observații suplimentare. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului pentru aviz, pentru acest document și aș avea trei observații. În primul rând, mi se pare foarte pozitiv modul în care s-a lucrat și anume uh, că s-a spus că, că comercianții electronici trebuie să-și asume responsabilitatea pentru livrare și pentru trasabilitatea coletelor. În interesul consumatorilor, sigur că ar fi bine să se ajungă aici la o uniformizare a standardelor. Este vorba de punctul 4 din aviz, uh, unde se solicită comisiei să introducă reguli comune. Cred că ar trebui aici să se uh, dezvolte un pic și să se spună că este cazul ca Comisia să-și asume responsabilitatea uh, și să îi uh, stimuleze pe comercianți să uh, introducă aceste standarde, însă știm că nu este vorba întotdeauna de comercianți din Europa, sunt și unii din afara Europei și deci ca să se găsească o soluție mai bună, Uh, este destul de complicat. Uh, în cazul pachetelor trimise cu avionul este mai simplu, chiar dacă acestea sunt trimise în jurul globului. Însă, cred că trebuie să se introducă și aici câteva prevederi legate de serviciile globale de livrare, deci cred că trebuie să fie un pic pus la punct uh, acest alineat. La alineatul 5, mie mi se pare că formularea este cam prea generală Cred că ideea este că concurența transfrontalieră este la modul general prea slabă între operatori, pentru că unele state au foarte mulți, alte state nu au uh, aproape deloc astfel de operatori. Deci cred că ar fi bine poate să se menționeze acele state membre, nu să se uh, facă această remarcă la modul general. Asta doream eu să spun, în rest susțin pe deplin munca raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule Danta, mă tem că de la comisie nu este nimeni aici. E clar că nu sunt trasabili în această clipă. Probabil că s-au pierdut printr-un depozit de colete pe undeva. A, este totuși cineva? Doriți? Sunteți domnul de la mod? E, bine, domnul de la mod. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. N-am uh, comentarii prea multe de făcut. Vreau să-l felicit pe domnul Danton pentru calitatea sugestiilor făcute în raport și a comentariilor pe care le-am auzit uh, din partea celor care au intervenit. Lucrurile merg exact în direcția pe care ne-o dorim și noi, prin urmare mă bucur să văd că discuțiile evoluează în acest sens. Un obiectiv al acestei cărți verzi este tocmai să lansăm această discuție și să aducem toți factorii interesați uh, în jurul uh, mesei de dialog. Da, parțial, deci iată că ne-am găsit coletul. Domnul Dantancu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și să vă spun că discuția mi se pare una coerentă și uh, în continuare celor scrise de mine. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct care n-a fost menționat aici. În comisia noastră vorbim adesea de probleme de transport urban, de blocaj în orașe și așa mai departe. Dezvoltarea comerțului electronic duce la Uh, înlocuirea unui, uh, livrării unui camion, să zicem, plin cu pantofi la un magazin de pantofi, cu uh, tot atâtea uh, distribuții de cutii de pantofi către utilizatori. Prin urmare, trebuie, din perspectiva planificării urbane, să ne gândim și la ultimii kilometri în ceea ce privește livrarea, adică destinația finală. Uh, trebuie să găsim fără îndoială niște soluții, niște puncte centrale unde să se facă livrarea, adică să nu se mai facă livrarea până la ușa clientului, fiindcă dacă facem așa, nu o să mai putem în curând să ne mișcăm prin oraș. Da. S-ar putea eu să mă opun pentru că eu uh, cred în livrarea aceasta până la ușa clientului. Mulțumesc. Oricum, termenul limită pentru amendamente este 18 septembrie la prânz. Sperăm să avem pe 5 noiembrie votul în comisie și uh, IMCO pe 16-17, cred că are votul. Deci, pentru noi avem 18 septembrie la prânz și votul în comisie pe 5 noiembrie. Mulțumesc. Următorul punct finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Domnule Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pe acest dosar, vreau să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele constructive pe care le-au depus la proiectul meu de raport. Unele dintre amendamente n-au făcut decât să ducă ideile reprezentate de mine și mai departe și deci reprezintă niște completări foarte utile. Amendamentele 20 și 21 din partea lui Dominic Vlasto, de exemplu. De asemenea, am apreciez uh, faptul că ați inclus preocupări legate de politica de extindere și a politicii europene de vecinătate și rolul pe care acestea trebuie să-l uh, joace corelat în ceea ce privește bazinele maritime europene. Uh, din păcate însă, domnule președinte, bucuria mea s-a mai diminuat când am văzut că există colegi din toate părțile că uh, pentru EMSA, deci uh, m-am bucurat acest lucru să văd că pentru EMSA trebuie oferite mai multe fonduri, mai multe sprijin decât se prevede Comisia. Nu e greu de înțeles că pentru EMSA e nevoie de fonduri. nu e uh, o chestie chiar așa de științifică, poate putem vorbi de știință maritimă, eventual. E nevoie de fonduri pentru că am extins competențele EMSA în regulamentul 1213 și Uh, aici, uh, mai ales în ceea ce privește problemele care țin de scurgerile de petrol pe platformele offshore, de pe platformele offshore. Și ideea este să um, fim eficienți în ceea ce privește uh, poluarea cauzată de nave, de instalațiile petroliere și gazifiere și um, gaziere și trebuie să oferim și bugetul potrivit dacă vrem ca EMSA să poată să se ocupe de toate aceste lucruri. E destul de simplu de înțeles. Au fost descoperite noi câmpuri petroliere și gaziere în partea de est a Mediteranei și, evident, acest lucru va duce la forări offshore uh, intense, la uh, transporturi maritime uh, destul de intense a acestor um, hidrocarburi, deci evident navele uh, vor fi mai frecvente și vor afecta mediul maritim. Și EMSA trebuie să uh, introducă un număr suplimentar de nave pe Marea Mediterană um, în urma descoperirii acestor noi zăcăminte și să păstreze în aceeași timp rețeaua de intervenție în caz de scurgeri de hidrocarburi. De asemenea, trebuie să-și îmbunătățească um, activitatea de colectare a imaginilor prin satelit, în special în Mediterana, dar în toate zonele maritime. Au fost făcute sugestii utile să se folosească supravegherea prin satelit pentru a detecta și activitățile de piraterie în larg. E nevoie de bani pentru înlocuirea echipamentelor de răspuns în cazul poluării cu petrol um, și pentru um, sprijinul oferit în cazul politicii europene de vecinătate pentru statele membre. Comitetul Economic și Social European a analizat acest raport și uh, au o poziție similară cu cea a noastră au votat cu 179 la 1 ca fondurile propuse de comisie să fie suplimentate. Comisia a propus 160 de milioane de euro pentru următorul cadru financiar multianual și, evident, e vorba de fonduri insuficiente pentru acoperirea acestor noi competențe, având în vedere că Cadrul financiar care este pe cale să se încheie avea 154 de milioane de euro prevăzute în bugetul agenției. Deci iată că le creștem cu mult competențele și bugetul doar marginal. Intenția inițială atunci când a fost înființată această agenție maritimă, a fost să intervină în cazul dezastrelor Prestige și Erika, de exemplu, și intenția noastră a fost să reducem amploarea acestor dezastre și să limităm impactul lor de mediu social și economic. Prin urmare, trebuie să dotăm EMSA în mod corespunzător dacă vrem să-și îndeplinească aceste, aceste uh, competențe Și dacă facem acest lucru, s-ar putea să ne bucurăm de economii de costuri în cazul nedorit al unor viitoare accidente sau scurgeri de hidrocarburi. Cam asta am eu de spus. Nu vreau să intru în detaliu pe amendamente. Avem o întâlnire cu raportorii din umbră săptămâna viitoare la Strasburg, miercuri după masă, și uh, există câteva detalii pe care le vom clarifica în cadrul acelei întâlniri. Însă, Per ansamblu, recomandările sunt uh, rezonabile și sper să avem și sprijinul Comisiei. Mulțumesc, domnul de Grande, PPE. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hoy no estamos en el caso de... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu suntem în situația de a dezbate pe larg dacă EMS aș face bine treaba sau nu, sau dacă sarcinile care au fost uh, alocate sunt cele potrivite. Deja am discutat despre uh, acțiunile sale și despre cât de uh, întemeiat este să-i alocăm aceste noi sarcini în termenii pe, termenele pe care le-a prezentat domnul Taylor. Astăzi trebuie să vedem cum se acoperă financiar aceste noi competențe. Dacă vrem să dăm dovadă de coerență și dăm uh, sarcini pe care am stabilit că sunt esențiale, trebuie să alocăm și fonduri suplimentare. Există o problemă însă care nu e deloc lipsită de importanță. E vorba de o reducere a fondurilor, asta e lumea în care trăim. Uh, am văzut că pentru EMSA a fost totuși o creștere, lucru salutar, și totuși trebuie ca în această întâlnire a raportorilor din umbră să avem o abordare realistă și să vedem ce putem realiza cu adevărat. Și sunt sigur că vom ajunge la un acord până la urmă. Da, fără îndoială, toate aceste amendamente sunt întemeiate. Am introdus uh, un amendament la un considerent unde am uh, subliniat nevoia de a uh, Um, echivala aceste noi competențe cu noi resurse, dar uh, din perspectiva noului context economic în care se află Europa în momentul de față. Întrebarea nu este cine dă sau cine primește mai mult, ci uh, cum putem face să fim cât mai realiști posibili. Am trecut deja de la 154 la 160. Uh, s-a făcut o analiză a resurselor necesare și uh, raportorii, raportorul a ajuns la 185,5 milioane. În grupul meu și alți colegi Domnul Fleckenstein, de exemplu, consideră că poate 190 ar fi o cifră mai bună. Evident că subiectul este complicat, dar cel mai important lucru, așa cum am zis, este să dăm o abordare realistă și să sprijinim raportorul aici, pentru că n-a scos din că aceste cifre. A vorbit cu EMS, a vorbit cu Comisia și a încercat să găsească minimul necesar pentru ca agenția să își îndeplinească sarcinile. Și ne-au prezentat aceste cifre care, zic eu, sunt rezonabile și pe care trebuie să le sprijinim. Deși uh, s-ar putea să fie nevoie de un nivel mai ridicat de realism și să înțelegem că resursele sunt limitate în momentul de față, dar există o serie de amendamente de la colegi care sunt întemeiate, care nu contravin deloc uh, ideii de bază a raportului, pentru că, până la urmă, suntem cu toții de acord cu analiza efectuată anterior, unde s-a vorbit despre restructurarea uh, regulamentului EMSA 1406-2002 și am uh, spus că trebuie să fie alocate noi competențe agenției. Evident, există noi idei care prin contur și uh, uh, raportorul ne-a prezentat una dintre acestea, două noi nave să fie uh, introduse în dotarea EMSA, una în insulele Canare, lucru pe care îl așteptăm. Noi nu avem resurse petroliere acolo, dar în insulele Canare s-ar putea să fie nevoie Uh, dacă se descoperă rezerve de hidrocarburi într-o zonă sensibilă din punct de vedere al protecției mediului. Deci uh, e important să rezolvăm aceste necunoscute. E important să avem și nave uh, în așteptare, dacă e nevoie de ele, dar pentru asta e nevoie și de fonduri suplimentare. Totul, deci, este rezonabil, întemeiat și sper că, și sunt sigur de acest lucru, împreună cu raportorul, săptămâna viitoare vom putea uh, să prezentăm o soluție. Dar sigur că trebuie în hotărârile pe care le luăm să avem în vedere recesiunea. Mulțumesc, domnul Leifried. Tent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, îl înlocuiesc pe colegul Fleckenstein. Dânsul vine dintr-o zonă cu tradiție maritimă voi încerca să-l reprezint cât se poate de bine. Trebuie să ne întrebăm ce vrem, de fapt. Vrem mai multe competențe, vrem mai multă responsabilitate și dacă vedem care sunt competențele EMSA, Uh, și dorim să extindem aceste competențe ale EMSA în ceea ce privește instalațiile petroliere și gaziere, trebuie să ne gândim care este pasul următor și pentru implementare e nevoie de un buget care să permită această implementare. Și aici există îndoieli considerabile. Cadrul bugetar uh, la ora actuală ne îndoim că este unul suficient. Și dacă vrem într-adevăr să extindem aceste competențe, trebuie să ne asigurăm că există un buget uh, suficient am auzit că în acest domeniu Comisia Europeană nu a ținut cont, într-adevăr, de evoluția situației economice, de rata inflației, de pildă și trebuie să vorbim despre acest lucru. Colegul Fleckenstein propune 190 de milioane de euro pentru cadrul 2014-2020 și este o primă propunere a Comisiei, dar e un pic mai mult decât, uh, comis- decât propunerea Comisiei, cer scuze, dar astfel am putea permite această extindere a competențelor. E vorba de a extinde aceste competențe într-un mod rațional. Uh, de pildă, tocmai în uh, ceea ce privește rețeaua Clean Sinet, uh, e un aspect important, e nevoie de noi echipamente, e nevoie să se achiziționeze noi nave, e nevoie, iată, în acest sens, de niște instalații adecvate și de personal calificat. Sper în cele din urmă să ajungem la un compromis pentru a atinge aceste obiective comune, dar uh, compromis înseamnă ca toată lumea să meargă în aceeași direcție. Mulțumesc. Doamna Bilbao pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să mă repet pentru că cred că colegii mei au pus deja degetul pe problema esențială și anume care va fi bugetul pe care va putea să se bazeze EMSA. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă și personalului acesta pentru munca extraordinară pe care o desfășoară. Aș dori să mulțumesc raportorului de asemenea pentru acest raport. Am înaintat și noi câteva amendamente. Mi s-a părut îndeosebi uh, de interesantă nevoia de a incorpora instalațiile petroliere și gaziere, un element nou. În ceea ce privește noile sarcini, cred că trebuie să reamintim că EMSA e practic istoria unei crize. Erica Prestij ne aducem aminte momentele în care au apărut aceste catastrofe, momente în care trebuia să ne adresăm cuiva care putea să ne ajute. După aceste momente s-a considerat că trebuia sporit, trebuiau sporite sarcinile EMSA. Într-adevăr, era vorba de momente de criză, trebuia să facem ajustări bugetare. Eu am înaintat un amendament sprijinind părerea raportorului de a Um, avea un buget de 185 de milioane de euro. Pentru că, într-adevăr, dacă sporesc sarcinile EMSA, trebuie să crească și bugetul. Într-adevăr, e nevoie să ajungem la un acord, dar cred că nu va fi greu după ce vom fi analizat toate amendamentele. Noi am înaintat un amendament în care spunem că, în cazul în care bugetul nu este cel pe care EMSA îl consideră necesar, atunci aceasta din urmă să elaboreze un raport um, referitor la impactul pe care ar putea să-l aibă acest buget. Noi, bineînțeles, nu putem să-i cerem uh, agenției anumite lucruri, presupunând că există, că se produce o catastrofă, în cazul în care agenția are un buget limitat. Trebuie așadar să facem un efort să vedem care ar trebui să fie bugetul adecvat. Noi vom face tot posibilul pentru ca EMSA să dispună de un buget care să-i permită să-și desfășoare toate sarcinile alocate. Dar, dacă nu se poate acest lucru, cred că E corect față de EMSA și față de personalul acesteia să spunem în ce fel bugetul poate afecta desfășurarea acestor sarcini. Restul detaliilor cred că le putem uh, concretiza în, pe parcurs. Gestiunea informației iarăși reprezintă un punct important, dar cred că aspectul bugetului este uh, cel esențial. Iată, doresc să-mi exprim, să exprim sprijinul față de raportor și cred că Sarcina acestei comisii, acestei comisii este să facă, să-și desfășoare activitatea și cu sinceritate, spunând, da, ă, nu există un buzeci suficient, ă, suntem conștienți că EMSA nu va putea să-și desfășoare toate sarcinile, de pildă nu va putea să facă asta și asta și asta. Mulțumesc! Mulțumesc, ă, spune domnul Simpson, doamna Foster, nu știu dacă doreți să interveniți. Da, se pare că nu. Domnul Kolicek. Da, mulțumesc. Nu. În zona mea nu avem oceane, de pildă, dar am întâmpinat probleme cu navele, de pildă. Dacă vrem să fim sinceri, trebuie să definim clar despre ce teritoriu maritim vorbim, care sunt frontierele acestuia și cum îl vom monitoriza prin satelit. În calitate de chimist, știu că pot urmări, de pildă, deversările de petrol, cum se deplasează substanțele cu caracter dispersant pot urmări uh, marea din spațiu. Dar, odată ce dispunem de aceste imagini din satelit, cum vor fi analizate acestea și cum vom răspunde la, cum vom reacționa la aceste descoperiri? cum voi putea uh, fi sigur că ce apare pe imaginea din satelit nu e de fapt un banc de pești mai degrabă decât o pată de petrol. Trebuie să uh, EMSA trebuie să ne spună de ce buget crede că are nevoie pentru a duce la îndeplinire aceste sarcini suplimentare. Nu uh, e vorba de 185 de milioane, 190 de milioane. Întrebarea e ce poate face EMSA acum și cât ar costa să poată facă mai mult în viitor. Trebuie, în primul rând, să definim, să stabilim care vor fi frontierele teritoriului pe care le vom monitoriza, trebuie să știm ce putem face prin sistemul de supraveghere prin satelit și după aceea să lăsăm EMSA să ne spună de ce crede că are nevoie. Mulțumesc! Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Domnul Caramitos, din partea comisiei, din partea Digimare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și uh, stimaților membri pentru amendamentele înaintate la acest dosar atât de important. Domnule președinte, comisia dumneavoastră a fost întotdeauna un aliat de nădejde pentru uh, propunerile noastre în ceea ce privește siguranța în larg, inclusiv în ceea ce privește propunerea ce ține de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Recunoaștem activitatea desfășurată de EMSA și dorim să ne oferim în continuare sprijinul pentru ca EMSA să poată funcționa și în viitor. Propunerea a fost de altfel elaborată împreună cu EMSA. Comisia dumneavoastră este conștientă de faptul că anvelopa financiară pentru agenție a fost redusă de autoritatea financiară din motive pe care le cunoaștem cu toții și, prin urmă, agenția e constrânsă să uh, își desfășoară activitatea în cadrul acestor uh, limite impuse. Știm că s-ar putea face mai multe dacă am dispune de mai multe fonduri, însă nu dispunem de acestea, iată de ce trebuie să stabilim niște priorități. Lucru deloc ușor. După cum vă spuneam, propunerea a fost elaborată consultând agenția care a colaborat cu noi în uh, elaborarea unor scenarii posibile. Totuși, având în vedere situația financiară generală la nivelul Uniunii, a trebuit să facem uh, niște alegeri. De altfel, colegislatorii au subliniat foarte clar, în ceea ce privește noile sarcini alocate agenției, că acestea ar trebui să se desfășoare ținând cont de hotărârile luate referitor la cazul financiar multianual. Iată așadar constrângerile cu care ne confruntăm. Dați-mi voi să vă spun pe șleau de ce mi-e teamă. Am stabilit niște obiective pentru această agenție. Și dacă spunem, da, acesta este plafonul și nu doar comisia dumneavoastră hotărăște, ci Parlamentul, autoritatea bugetară și așa mai departe. Dacă creștem acest plafon și spunem, mergem până la 185, riscăm ca a, um, aceste fonduri să fie scoase din bugetul existent de 155. Așadar, activitatea agenției ar avea de suferit în ceea ce privește monitorizare, vizite, inspecții, monitorizarea implementării regulamentelor europene, vegherea la siguranța maritimă de-a lungul Uniunii. Așadar, în cele din urmă, vom constata că vrem să facem mai multe lucruri, de pildă combaterea poluării, dar nu vom putea să facem nimic, pentru că autoritatea bugetară ne, ne va spune că dacă vreți să faceți mai mult într-o parte, veți pierde banii pentru a face altceva în cealaltă parte. De asemenea, trebuie să subliniez că o parte din uh, aspectele care au survenit în această discuție legată de polar am, au fost legate de deplasarea de nave, de monitorizarea prin satelit. Da, aici am putea jongla un pic. Cu siguranță, eu sincer mi-aș dori să avem un buget de 190 de milioane pentru agenție, dar când avem acest plafon, știu că la Comisia de Bugete, de asemenea, um, există o atitudine favorabilă pentru creșterea bugetului. Dar trebuie să avem grijă ce facem pentru a nu ne tăia singur craca de sub picioare. Trebuie să ajungem la un echilibru. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția că o parte din amendamentele propuse ar putea să ducă la sporirea sarcinii administrative pentru agenție, mai multe obligații de raportare și așa mai departe. Haideți așadar mai degrabă să ne concentrăm asupra aspectului um, operațional. Știu că poate peste câțiva ani putem revizui situația, poate între timp uh, contextul financiar se va fi îmbunătățit în Uniunea Europeană și vom avea așadar mai multe resurse la dispoziție. Dar știu că și dumneavoastră împărtășiți aceste idei. Poate nu sunteți pe deplin de acord, dar uh, în esență suntem cu toții de acord că e nevoie de mai mulți bani. Dar de unde vor veni aceștia? Nu vreau să pierdem finanțarea pentru sarcinile de bază, pentru a uh, finanța sarcini suplimentare, pentru care de altfel am putea găsi finanțare din afară. Domnule președinte, da, sprijinim propunerile dumneavoastră, însă situația cu care ne confruntăm în ceea ce privește bugetul e una complicată. Vă rog, uh, discutați și cu celelalte comisii din Parlament dacă e să creștem bugetul pentru această sarcină, să nu pierdem bugetul alocat și pentru celelalte sarcini pe care trebuie să le desfășoare agenția. Vă mulțumesc. Mai doriți să adăugați ceva? Um. Domnul Taylor, foarte pe scurt, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru discuție, a fost foarte interesantă. Dacă ascultăm ce spune comisia, constatăm că ei nu spun uh, că serviciile Agenției pentru Siguranța Maritimă sunt mult prea costisitoare la 195,5 milioane de euro. Ce spune Comisia este că uh, trecem printr-un regim de austeritate, deci uh, nu putem să luăm decizii foarte simplu. Deci, practic, se pune sub semnul întrebării tot rolul Parlamentului care uh, s-a apucat să examineze cum sunt livrate aceste servicii și apoi s-a uh, hotărât să decidă democratic că dorește să sporească rolul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă și să-i confere mai multe responsabilități. Iată însă că acum ni se spune că nu se poate. Nu prea are rost să mai repetați că avem un buget de austeritate și că deci nu putem să ne ocupăm de acest subiect. Știți ce? Noi uh, în raport am inclus uh, sugestii referitoare la metode de a încerca să, recupereze, să se recupereze o parte din uh, costuri de la terți, care metode ar trebui să fie folosite de statele membre și de Uniune și asta se și întâmplă în cadrul unora dintre contractele pe care le are agenția cu statele membre pentru a recupera o parte din costuri. Deci cred că trebuie să avem o privire de ansamblu. Mai devreme am discutat raportul doamnei Meissner, care se refera la planificarea spațială, maritimă și managementul integrat al coastelor. Practic, toate acestea se încadrează într-o imagine de ansamblu. Nu putem da rezultate la punctul acela dacă agenția nu uh, dobândește un rol mai cuprinzător. Deci aceste 185 sau 190 de milioane uh, vor uh, reprezenta o finanțare poate insuficientă. Comisia va trebui să decide. Spuneam azi dimineață că, uh, referindu-mă la votul privind bugetul, am votat pentru a aproba o sumă sporită pentru EMSA în linia bugetară respectivă. Domnule Leichtfried, a, ați plecat, nu se pune aici problema dacă uh, trebuie sau nu trebuie să acordăm mai multe competențe agenției, pentru că acest lucru a fost deja dezvătut. Domnule Kolicek, eu am uh, ajuns la această nouă sumă după ce am analizat estimările comisiei. Practic se spune că se vor face economii prin eficientizarea serviciilor, ceea ce e bine, însă estimarea Comisiei nu ține cont deloc de inflație, ceea ce uh, nu e deloc bine. Eu am analizat și calculele făcute chiar de agenția aceasta privind costurile aferente sarcinilor suplimentare pe care le va prelua. Și nu sunt exagerate. Dacă dorim aceste servicii, trebuie să plătim. Și aceasta este suma. Aștept cu nerăbdare să lucrăm la detalii și aștept reuniunea cu raportorii din umbră de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă amintesc că votul va avea loc în 17 septembrie și astfel încheiem reuniunea comisiei noastre din această dimineață. Reuniunea coordonatorilor este la 11 și un sfert. Sper să ne vedem cu toții după amiază când va avea loc uh, prezentarea unui studiu referitor la autocamioanele de foarte mare tonaj de tip Megatrucks și o masă rotundă privind turismul. Vă mulțumesc!